So, dear colleagues, please take your seats. Vă rog să luați loc, dragi colegi. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte Ihnen zum Anfang zwei Mitteilungen machen. Die er- Aș avea două comunicări de făcut. Prima se referă la procesul verbal al ședinței coordonatorilor. În principiu l-ați primit. Uh, sau dacă nu, primi, îți primiți până la sfârșitul uh, ședinței. Dacă nu există nicio observație, remarcă deosebită, atunci procesul acesta verbal cum vom considera ca fiind adoptat. A doua comunicare. Astăzi dimineața, în ședința coordonatorilor, aceștia au, pus, au, rămas, au căzut de acord asupra faptului că vom vota toate amendamentele în mod electronic. Sunt cam 850 de voturi. Deci, va dura ceva vreme. După ce vom vota cam timp de o oră, vom vedea dacă avem uh, vreo posibilitate să terminăm astăzi aceste voturi, pentru că dacă nu le terminăm astăzi, va trebui să continuăm mâine. De altfel și-am și prevăzut uh, o ședință pentru mâine. Dar dacă reușim să terminăm în această după amiază, atunci nu mai e nevoie de ședința de mâine, însă vă voi spune acest lucru la momentul potrivit. Domnul Caspari, eu știu că sunteți grăbit, dar am câteva comunicări de făcut în atenția colegilor, vă rog. Spuneam deci. Dacă votăm electronic, voi spune, s-a deschis votul, s-a închis votul și n-am să, cer, n-am să întreb dacă a votat toată lumea. Nu uitați că suntem filmați, vă rog să zâmbiți. Asta înseamnă că trebuie să dăm o impresie extraordinară și vă rog să fiți amabili unii cu alții și mai ales cu mine, să nu ne certăm. Avem deja destule probleme. Aș vrea să știu dacă toți cei care participă la vot s-au așezat în așa fel încât să facem o încercare, un vot test, în așa fel încât să vedem dacă nu cumva sunt prea multe persoane care votează. De aceea, s-a deschis votul. Also es geht nur elektronisch. Dann wer... Deci nu uitați că vom vota doar electronic. Cei care nu au cartelele de vot, atunci nu pot participa la vot. Alberto care e rezultatul. 24 de voturi exprimate. S-a închis votul. 24 de voturi exprimate, din care în 18 pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. 14 voturi PPE. S-a închis votul. Atunci, vă rog, toți membrii PPE și doar membrii PPE să apese pe buton. Deci doar membrii PPE, în așa fel încât să numărăm să vedem că numărul este corect. 13 voturi PPE. Iată, și vicepreședintele care tocmai vine. Acum, uh, membrii PSE. Vă rog, apăsați pe buton să verificăm câte voturi. 9 voturi PSE. Foarte bine. Cu celelalte grupuri am să mă descurc. Deci, putem să începem <clears throat> voturile. Also, wenn einer überzählig abstimmt, das sehen wir dann. Dann werden wir es sagen. Dacă există un vot în plus, vom vedea anume cum vom face. Deci, mai întâi, proiectul de întrebare orală cu privire la raportul domnului David Martin pentru acordul de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și CARIFORUM. Înainte de a trece la vot, mai am încă o comunicare pe care aș dori să o fac. Știți că avem o procedură de cooperare întărită și știți ce anume s-a întâmplat cu această cooperare întărită. În orice caz, în dosarul nostru am înscris punctele referitoare la competențele Comisiei DEVE și pe care în principiu nu le putem vota. Dar aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că în ceea ce privește considerentele B, C, D, E, F, O, Comisia DEVE a votat în favoarea acestora paragrafele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20 și 21. Iată ceea ce doream să vă spun, doar pentru a vă informa. Cui? I'm very happy for the Developments Committee view, but I am... Mulțumesc, domnule președinte. Eu credeam că aveam o cooperare întărire, întărită cu Comisia DV Însă nu pe uh, marginea rezoluției. Am înțeles eu bine? Nu cred că pe marginea rezoluției. Decizia care a fost luată este ca această cooperare întărită să fie între cele două comisii uh, sub conducerea INTA. De aceea am organizat astfel lucrurile. Deci re, preluăm uh, ceea ce ne transmite Comisia DV și uh, restul e doar o informare, o informare din punct de vedere juridic, aș spune. Nu, nu, nu are niciun rol în particular. Pentru că în decizia luată în conferința președinților, se hotărăse ca cele două comisii să elaboreze împreună rezoluția. De aceea avem această procedură. Astfel, sper că am răspuns în mod corect la întrebarea dumneavoastră. Ceea ce v-am spus era doar o informare din partea Comisiei DEVE. V-am informat despre munca depusă în Comisia DEVE, însă noi acum vom trece la votul rezoluției noastre. Trecem deci la acest proiect de întrebare orală și votăm amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Este în anexă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că există un vot socialist în plus. Cineva trebuie să-și uh, retragă cartela de vot din consolă. Votăm deci întrebarea orală. Repet încă o dată, dragi colegi, Dragi colegi, avem 850 de voturi. Da, v-aș ruga să mă ascultați. Poate că fac greșeli în procedura de vot, însă ce am spus de la bun început? Am spus că vom vota proiectul de întrebare oral, amendamentul de compromis numărul 1, care este disponibil, el este agrafat în anexă. Asta exact votăm acum. La prima pagină. Prima pagină. Este scris negru pe alb, întrebare orală. Doamna vicepreședinte, n-aș vrea să ne întrerupem uh, tot timpul și sunteți în același grup politic cu cei care sunt alături dumneavoastră. Aveți un coordonator. În principiu ar trebui să știți că noi votăm proiectul de întrebare orală, amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. șapte de voturi exprimate, 17 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentele legate de proiectul de rezoluție. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Vom vota mai întâi uh, vom avea acum votul final cu privire la întrebarea orală. Pe ansamblu s-a deschis votul. Uh, e un vot în plus din partea PPE. Cineva trebuie să-și retragă cartela de vot. S-a închis votul. 25 de voturi, din care 23 pentru, două abțineri. Felicitări! Se adoptă. Trecem acum la amendamentele proiectului de rezoluție. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 13 împotrivă, se respinge. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Două voturi pentru, 18 împotrivă, 5 abțineri, se respinge. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. S-a deschis votul. E un vot în plus la PPE. S-a închis votul. 14 pentru, 14 împotrivă, se respinge. Amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 16 împotrivă, se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 18, 11 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. Se opune cineva? Nu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Domnul președinte spune că are o listă de vot care nu e actualizată. Se pare că nu există un vot pe părți. Lucrez în funcție de lista de vot redactată de secretariat, deci nu există un vot pe părți. Acum nu știu care sunt listele de vot pe care le au la dispoziție grupurile politice. Eu, în orice caz, n-am un vot pe părți în lista mea de vot. Uh, thanks, called... Mulțumesc, domnule președinte. Noi am cerut un vot separat, dar uh, cred că, într-adevăr, ar trebui să fie un vot separat, pentru că am cerut acest lucru chiar acum ceva vreme, nu recent. Și nu știu ce s-a întâmplat. Poate că secretariatul a încurcat lucrurile, am votat împotrivă, oricum, domnule președinte. Secretariatul m-a informat despre faptul că cererea de vot pe părți a ajuns după ce s-a încheiat termenul de depunere al amendamentelor. Eu am lista redactată de secretariat, aceea, aceea este lista corectă, nu avem un vot pe părți, în orice caz avem deja rezultatul, așa că trecem acum la amendamentul 23. Iarăși m-am înșelat, spune domnul președinte. Trecem acum la amendamentul numărul 34. S-a închis votul. 27 pentru se adoptă. 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Pas Pastamcos e din ce în ce mai mirat. 37 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Poate că am fi putut să votăm în bloc. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pentru amendamentul 41 noi am fi dorit un vot separat.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 La 41. Public spending on agricultural subsidies and financial and technical support. A split ich mache jetzt, ich mache jetzt einen sibyllinischen Vor Vorschlag. In meiner Abstimmungsliste steht. Aș dori să vă fac o propunere. Acest lucru nu figurează în lista mea de vot. Nu am niciun vot pe părți în lista mea. Eu sunt destul de tolerant de felul meu și aș considera atunci că e un amendament oral. Are cineva împotri, ceva împotriva acestui amendament oral? Nu? Foarte bine. Atunci vom vota prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. A, nu, e amendamentul din partea DV3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul. 3. Ă, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Uh, along with compromise 7, just to, to Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doresc să informez colegii că noi vom susține amendamentele 5 și 7 înaintate de David Martin. Vom uh, susține numărul 5 și numărul 7. Mulțumesc, domnule președinte. Good. Ich muss trotzdem abstimmen lassen. Also, compromis numărul 5. Da, stați întâi să-l supunem la vot. Compromisul numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se vede în mod clar, într-adevăr, că îl susțineți. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptă. Amendamentul de compromis 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 75 pentru. S-a, de, uh, deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. Un vot în plus pentru PPE. S-a închis votul. Se adoptă. DV4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. DV5. S-a deschis votul. Un vot în plus pentru PPE. S-a închis votul. Se respinge. 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. A închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 84. S-a deschis votul. Din nou, un vot PPE în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Robert, mi se spune aici că un, cineva de la PPE votează în plus. Nu știu cine anume nu știu cine, dar în orice caz e unul care e în plus. Și doamna vicepreședinte vede lucrul acesta, nu l-am inventat eu. Compromisul numărul 11 s-a deschis votul. Votăm din nou 84, pentru că secretariatul zice că nu l-am votat. Eu credeam că l-am votat. 84. Votăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 11. 11. Nu 8. 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O, 87 și 88 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 90 și 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum la amendamentul oral. Paragraful 20. Sunt obiecții? Nu? Atunci se supune la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 92. Există obiecții, eventual să votăm în bloc de la 92 la 97. Atunci le supunem la vot în bloc. Nu sunteți de acord. Atunci votăm 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 93. S-a deschis votul. Închis votul. Se respinge. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Die 98 und 9 mm, 98 și 99 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 14 împotrivă, se respinge. Acum votăm amendamentul 100. Să deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Mă adresez acum secretariatului. Dar uh, amendamentul de la DV ar trebui să fie caduc, precum și amendamentul 104, așa că votăm 105. A deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul A, să deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul al doilea, considerentul 2, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul E, amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4, considerentul F, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 e caduc. Amendamentul 6, constantul H, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 9. să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la votul final. Erika. Aș avea nevoie de o pauză de două minute pentru a încerca să evaluez situația. Câteva minute, vă rog. Bun. Se e de înțeles la un vot atât de dificil că aveți nevoie de această pauză. So, liebe Kollegen, Dragi colegi, sunteți gata? Putem să trecem la votul final? Haideți! S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 12 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Felicitări lui David. Chiar dacă cred că obiectul final din mână nu satisface pe deplin. on the draft recommendation giving a... Acum să trecem la votul următor. E vorba de uh, proiectul de recomandare de acord, un singur vot, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 15 voturi pentru și 9 împotrivă se adoptă acest aviz conform. Acum trecem mai departe la punctul 16 de pe ordinea de zi. E vorba despre acordul de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și Coasta de Fildeș. Am o întrebare. prima rundă de voturi ne-a luat trei sferturi de oră. Mergem mai departe? Bun. Vom vedea cum merge. Votăm uh, întrebarea orală, amendamente la proiectul de întrebare orală. Votăm amendamentul tuturor grupurilor. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Dacă apăsați mai repede pe buton, uh, merge mai repede, dar până n-a votat toată lumea, nu pot să închid votul. Bun, amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 11. S-a deschis votul. Can. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. Se pare că domnul Papastancos are puteri magice. Oricum s-a închis votul, se adoptă. 16. S-a închis votul. Se respinge. 17. S-a închis votul. Se adoptă. Deci, acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 voturi pentru, unul împotrivă și 10 abțineri. Acum trecem la propunerea de moțiune de rezoluție. Vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10 cade. 11 cade. 12 vot pe părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, dar scorul a fost strâns. Numărul 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Robert, doresc să iei cuvântul? Cred că am căzut de acord, nu sunt sigur, dar vreau să verific că asupra unui amendament oral la compromisul 2. Cred că toate grupurile au fost de acord cu acesta. Pentru mine e important ca uh, implementarea EPA să, în, în implementarea EPA să se uh, creeze un mecanism de evaluare și control cu implicarea membrilor Comisiei uh, INTA, DEVE și să asigure echilibru între menținerea rolului de lider al Comisiei LINTA și o, uh, o politică consecventă comercială. Parlamentul va funcționa în mod flexibil și va, se va coordona cu adunarea parlamentară comună a CPUE. Consideră că monitorizarea trebuie să înceapă după adoptarea fiecărui EPA interimar. Amendament oral, deci. Um, deci, acum discutăm amendamentul de compromis numărul 2, da, Robert? Bun. Din câte am înțeles eu, uh, amendamentul rural este la amendamentul de compromis 6. Bun, votăm amendamentul de compromis 2, dar vom ține cont de ce ai spus pentru numărul 6. Bun, deci, ne dăm seama că toate delegațiile nu sunt prezente, dar avem o delegație de la Parlamentul din Uganda, uh, președintele acestui uh, parlament, Rebecca Kadaka, ne bucurăm de prezența lor acolo. Acum votăm acordurile EPA și vom trece la uh, acordurile EPA dintre UE și Uniunea Est-Africană, din care face parte și Uganda. Ne bucurăm că vă aflați printre noi la acest vot. Ne bucurăm că vă aflați la ședința comisiei noastre. Bun. Acum trecem la uh, amendamentul de compromis 2. Votul este deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vot strâns. Amendamentul 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30 pe două părți. Prima parte, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament oral. Acum, un amendament oral. Sunt obiecții? Nu. Să deschis votul atunci. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Cade. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral 1. Obiecții? Nu sunt. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, dar votul a fost strâns. Și amendamentul 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 voturi pentru, 13 împotriva. Trecem la 52. Amendamentul 51 a făcut parte de Uh, de votul în bloc. Deci nu mai votăm. Trecem la 52. S-a închis votul. Se adoptă. Erica, vă rog. Domnule președinte, Amendamentul de compromis numărul 5 a fost respins, dar uh, putem totuși vota amendamentul 51. Pe lista mea de vot se spune acoperit de votul în bloc. Dar am votat mai întâi blocul, acesta este, a fost primul vot, de, a, de aceea am crezut că trebuia votat atunci amendament, dar am greșit, spune doamna Man. Trecem la Amendamentul 54, spune domnul președinte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot pe părți pentru amendamentul 59, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65. S-a deschis votul. 65 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. Amendamentul 70. S-a deschis votul. Să deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 73 acum. Să deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Să deschis votul. S-a închis votul. Se uh, respinge. Amendamentul 75, să deschis votul. Să închis votul. Se adoptă. 76, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 6 acum. Și aici vine amendamentul oral care v-a fost citit adineori de Robert. Aveți obiecții la acest amendament oral? Nu? Deci votăm um, amendamentul de compromis astfel modificat. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 86. Acum s-a deschis votul. Îmi lipsește o pagină? Nu cred. 86. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum trecem la considerente. Considerentul, uh, amendamentul 1. să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 cade. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge uh, amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci, acum trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi exprimate, 16 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Și acum ajungem la punctul 17 de pe ordinea de zi, și anume acordul de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și Africa Centrală. și adoptăm întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Textul de compromis îl găsiți în anexa 1. Votul s-a deschis. Deci votul s-a deschis, repet. Votul s-a închis.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 secretariatul îmi spune, deși acum nu mai putem schimba nimic, dar v-aș ruga să mă ascultați, spune președintele. Așadar, având în vedere că aceste compromisuri au fost, amendamentele de compromis au fost respinse, putem să trecem peste cele 15, 25 de rânduri problematice. Acesta este rezultatul votului și apoi uh, administrația va avea ultimul cuvânt de spus. Oricum, acum trecem la pro propunerea proiectului de rezoluție și votăm amendamentul de compromis numărul 3. S-a des, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 14 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Stați o secundă, da, vicepreședinte um, uh, de, de... a făcut o remarcă și vreau acum să clarificăm lucrurile cu secretariatul, imediat. Gut, ich bitte um Entschuldigung. Bine, vă rog să mă scuzați. Mi-a scăpat de vedere un lucru. V-aș ruga să ne întoarcem la întrebare, la proiectul de întrebare cu solicitare de răspuns oral. Bineînțeles, trebuie să facem și votul final pentru întrebarea cu solicitarea de răspuns oral. Deci, votul final, votul s-a deschis. Acum s-a închis și se adoptă. Și atunci ajungem, ne întoarcem la uh, amendamentul numărul 15. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Numărul 16 acum. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul numărul 17. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul numărul 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum amendamentul oral numărul 1. Dacă există obiecțiuni. Vă rog. Da, domnule președinte, domnul Cader spune, am uh, obiecțiune, pentru că amendamentul oral reprezintă un nou paragraf uh, care este acoperit de... Uh, și de altfel nu am primit textul la timp. Bine, atunci se consideră că este respins în mod automat și ajungem la amendamentul numărul 19. S-a deschis votul. Acum votul s-a închis și este adoptat. Acum 21. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Acum 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 24. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 25 pe două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul numărul 27. S-a deschis votul, acum s-a închis și se adoptă. Acum 27 pe două părți. Prima parte s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a închis. Eh, s-a deschis votul. Acum s-a închis votul și, și s-a adoptat de scorul strâns. Acum 28, numărul 28, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 29 acum. Votul s-a deschis. Acum s-a închis votul și a fost adoptat. 30 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 31 acum. Votul s-a deschis. S-a închis votul și se adoptă. Amendată de compromis numărul 9. Votul s-a deschis. Acum s-a închis și se adoptă. Acum, amendamentul numărul 53. Uh, Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. 36. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum amendamentul de compromis numărul 4. Votul s-a deschis. Acum s-a închis și se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amenajul de compromis numărul 6. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se respinge. 45. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog să votați puțin mai repede. De acum ajungem la 46. S-a deschis votul. Nu, mă scuzați, se pare că este caduc. Vă rog, 45 a fost adoptat, deci 46 este caduc, spune domnul Cader. Uh, da, uh, președintele își cere scuze. Acum trecem la amendamentul de compromis numărul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge 40, 14 pentru, 14 împotriva. Deci se respinge. Acum numărul 48. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 32 acum. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul numărul 51. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Acum numărul 52. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Da, da, s-a adoptat. Bine, acum 53 cade, 54 la fel. Trecem la numărul 55. S-a deschis votul. Votul s-a închis se respinge. 60, 56 eh, acum. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 60 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 61. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Deci ajungem la amendamentul oral numărul 2, dacă cineva are ceva de obiectat. Atunci votăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 14 pentru 14 împotrivă, deci se respinge. Ajungem la numărul 64. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci e egalitate din nou și de se respinge. Amendamentul de compromis numărul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum ajungem la numărul 68. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum 69. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum 70. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Deci ajungem la 72. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Acum ajungem la numărul 74. Votul s-a deschis. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 75. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și a fost adoptat. Amendamentul numărul 76 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul numărul 20 acum. Votul s-a deschis. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul numărul 78. Votul s-a deschis. S-a închis și se adoptă. 79 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Numărul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, pentru că a fost egalitate. Acum 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis numărul 2. Da, este același amendament oral la acest amendament numărul 2. Președintele, dacă cineva are ceva împotriva acestui amendament oral, nicio poziție din partea noastră, domnul Cader. Bine, atunci uh, ajungem la amendamentul de compromis. Numărul 2 s-a deschis votul. Don't. Nein. Also, liebe Kollegen. Dragi colegi. Domnul Kader Arif a solicitat cuvântul, a spus că se opune amendamentului oral și atunci a fost considerat respins. Deci dacă un coleg se opune, nu se poate vota. De aceea votăm acum amendamentul de compromis numărul 2 și votul s-a deschis. S-a închis votul și cu un vot diferență a fost respins. Da, vă rog, aveți cuvântul. 30 secunde, pero Adevărul este că eu am votat în favoarea amendamentului de compromis 2 fără să fi știut că conține cuvintele uh, următoare, com- este compus din membrii ai uh, membrii uh, cu competențe depline pe, din Comisia INTA și comis- comisiile uh, aferente din partea uh, statelor respective, dar problema e că eu am o problemă cu cuvântul acesta, uh, membrii cu competențe. Da, cred că e vorba aici de traducerea, e o problemă legată de traducerea spaniolă, că textul englez este mai clar, dar totuși a fost uh, respins, deci nu are sens să deschidem acum o discuție. Și atunci, haideți să trecem la amendamentul meu 22. Votul s-a deschis. Acum s-a închis votul și se adoptă. Deci 38 cade. La fel și 85 și ajungem la numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Deci amendamentul, de cum, amendamentul numărul 6 acum s-a deschis votul. 7 și 8 sunt identice, deci votăm împreună. S-a închis votul și a fost uh, adoptat. Acum ajungem la numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum ajungem la amendamentul oral numărul 3, dacă cineva are o obiecțiune. Cred că nu, atunci votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și atunci ajungem la Votul final. Și s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 3 împotrivă, deci se adoptă. Herzlichen Glückwunsch. Felicitări. Kann man in diesem Falle ja zu Kollegen Arif sagen. Er hat ja dafür gestimmt. Und damit kommen wir jetzt zu den Economic Partnership Agreements. Trecem acum la acordul de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și Ghana. Raportor domnul Fellner. Votăm mai întâi proiectul de întrebare orală. Se supune la vot. Blocul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la textul de compromis, în conformitate cu anexa numărul 1. S-a deschis votul. Amendament oral. Anexa 1. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, ca o dovadă de bunăvoință din partea uh, Comisiei, am înaintat un amendament oral față de textul de compromis. De aceea, dacă se acceptă amendamentul oral și pp ul ar trebui să voteze în favoarea acestuia, am, v-am auzit că spuneați, domnule președinte, că am votat, în, uh, text, am votat textul de compromis. Dar dacă oralul amendament, amendamentul oral nu trece, atunci votul nostru ar fi diferit pentru uh, textul de compromis. Ați înțeles ce vreau să spun? Da, e clar, e clar. Eu aveam o listă de vot greșită. O listă de vot care nu era corectată, deci nu era actualizată. De aceea nu avem acel amendament oral, pentru că nu figura pe lista mea de vot. Acum supun la vot amendamentul oral. Și uh, e marcat, uh, a se vedea anexa 1. S-a deschis votul pentru acest amendament oral. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, textul de compromis devine caduc, de aceea trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la proiectul de rezoluție. Eu, având în vedere că e deja ora 4 și 35, aș fi vrut să vă pun întrebarea următoare. Continuăm să votăm în mod electronic? Oricum avem timp până la 18.30 și dacă nu terminăm în această după-amiază, atunci vom continua mâine de la ora 9. Bun, atunci se supune la vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la Amendamentul 2. Cred că a fost deja verificat votul precedent. Era clar. PP-ul a greșit. Atunci veți înainta atunci uh, această sugestie în plen. Votul s-a derulat în mod conform, în mod corect și nu pot să îl reiau. Îmi pare foarte rău. De aceea trecem la amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. Deci, amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Pingem. Amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pentru a clarifica lucrurile, cred că era din greșeala mea. I-aș avea o întrebare cu privire la amendamentele astea, pentru că ce am votat noi? Deci am votat amendamentul numărul 2. Da, a fost votat. Continuăm. Amendamentul numărul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis S-a închis votul. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43. S-a deschis votul. Paragraful 5. Text original am o cerere de vot separat din partea PPDE. Dar nu văd unde anume. De aceea aș dori ca PP-ul să ne precizeze lucrurile. Ich versuch's nochmal. Ich lese vor. In meiner Abstimmungsliste steht Paragraph 5 Original Text am să-l citesc. În orice caz, în lista mea de vot e marcat astfel. Paragraf 5, text original, vot separat cerut de PPDE. Însă nu se precizează anume unde intervine acea... A, în între... paragraful în întregimea sa? Bun, atunci se supune la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Patruzeci și cinci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 50. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 51. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se respinge. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 85. S-a deschis votul. Am să visez la noapte voturile acestea, spune domnul președinte. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a deschis, s-a închis votul. Se respinge. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 99. S-a deschis votul. să închis votul. să respingem. Christopher, nu sunteți singurul care nu mai știe pe unde am ajuns cu voturile. Acum, numărul 100. S-a deschis votul. 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 102. S-a deschis votul. 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 107. S-a deschis votul. Îmi dați cuvântul? Aș fi vrut să obținem mai multă coerență în raport. Dacă vă mai amintiți, uh, dacă nu am să repet ceea ce am spus anterior cu privire la acest punct. Deci ca să repetăm, există obiecții la acest amendament oral pe care l-a citit Robert Adineaur? Nu, nu există obiecții, deci nu vom repeta. Um, Votăm atunci uh, acest amendament de compromis astfel modificat. Nu, mă scuzați, mai întâi trebuie să votăm altceva. Deci, amendamentul 107 mai întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge și acum trecem la amendamentul de compromis. Nu e așa? Numai puțin. Acum trebuie să verific pe a treia listă. Amendamentul de compromis numărul 7. Votăm. Ținând cont de amendamentul oral, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la considerente. Considerentul amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, am avut votul în bloc și deci numărul 18. S-a deschis votul. Nu, se pare că e vorba de amendamentul 10. 10. S-a închis votul. Se respinge. Mm. Amendamentul 15. S-a deschis votul. <clears throat> S-a închis votul. Se adoptă.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 S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și astfel ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 de voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri, înseamnă că se adoptă. Felicitări raportorului. Domnul Fielner și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 19. Dragi colegi, până la șase și jumătate astăzi avem ședință și până la șase jumătate votăm, dar nu mai mult, dar nici mai puțin. Ce rămâne, rămâne pe mâine. Deci, trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Robert, raportul tău, sunt sigur că vrei să fie votat. Deci, e vorba de mm, proiectul de întrebare orală. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. și lucrurile par destul de uh, negative, dar acum trecem la vot, să deschis votul. Votul final, votul final, bineînțeles, în legătură cu propunerea de rezoluție astfel modificată. S-a închis votul. 15 de voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere se adoptă. Și astfel ă, trecem la rezoluție. Amendamentul de compromis numărul 3. să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. Dacă... Geschlossen. Angenommen. S-a închis votul, se adoptă. 21. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 23 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul numărul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Robert, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori uh, un amendament oral cu vot pe părți la 26. Da, cred că se poate accepta această cerere. Da, atunci foarte bine. Și atunci votăm pe două părți. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se respinge. Și atunci ajungem la amendamentul numărul 28. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Deci acum numărul 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Numărul 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la numărul 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Acum amendamentul numărul 23 cade. 33 votăm. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Acum numărul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul numărul 35. S-a deschis votul. A fost un amendament nou? Da, te rog. Domnule președinte, cred că ați fost informat de faptul că am votat amendamentul 31, 32 n-a fost votat, deși este compatibil și ar fi trebuit să fie supus la vot. Pe lista mea spune că amendamentul 30 Secretariatul însă îmi spune că e în ordine ce spuneți dumneavoastră, deci eu nu pot decât să mă orientez după lista pe care am primit-o. Deci, supun la vot, ne întoarcem la amendamentul numărul 32. Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Așadar, supunem la vot uh, 35, amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu diferență de un vot. Acum ajungem la amendamentul numărul 36, amendament oral, dacă cineva are, uh, o să se opună sau nu, văd că nu, atunci supunem la vot, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Robert, te rog, microfonul uh, este închis. Da, încercăm să fim coerenți și s-ar aplica și aici uh, aceea situație cu amendamentul pe care l-am uh, depus eu la început. Ar fi aceeași situație. Deci nu a existat nicio obiecțiune, spune președintele. Da, a fost uh, o remarcă foarte filozofică. Deci dacă aici există vreo opoziție, văd că nimeni nu se opune, atunci supun la vot amendamentul și amendamentul oral, de asemenea. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și cu 28 de voturi pentru se adoptă. Ajungem la amendamentul numărul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 41 cade, 42, numărul 42, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge amendamentul numărul 43 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Acum ajungem la amendamentul de compromis numărul 5. Votul s-a deschis. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul numărul 47 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum numărul 48. Robert, te rog. Din nou microfonul vorbitorului este închis. Ja, es ist klar, wir machen die getrennte Abstimmung. Bine, atunci spune președintele, pentru amendamentul 48, votăm pe părți. Prima parte s-a deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Acum ajungem, deci, la amendamentul numărul 49 și s-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Acum amendamentul de compromis numărul 6. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum ajungem la amendamentul de compromis numărul 7. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul numărul 57. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 58, pe două părți. Prima parte, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge și partea a doua și atunci trecem la amendamentul 59. S-a deschis votul. Acum votul s-a închis și se respinge. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 63 acum. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptăm. 66, 67 sunt caduce. 68. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 70 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 71. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum 72 și 73 sunt identice. Votăm împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping aceste amendamente și trecem la 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 9. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amenajul de compromis numărul 78 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. trebuie acum să controlez ce s-a întâmplat cu amendamentele de la 10 la 41, dacă au fost adoptate sau nu, atunci trecem peste și trecem la 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 82 acum, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ce bine că mai avem încă simțul umorului. Iar acum amendamentul oral. Un amendament oral, dacă cineva are de obiectat, da? Da, o obiecție. e un, un nou amendament, depus cu amendamentul oral, dar este, este deja acoperit uh, de alte amendamente, spune domnul Carif. Dar președintele Cader am întrebat dacă ai sau nu o obiecție. Da, deci ai obiecție. Atunci nu putem să o supunem la vot și astfel încât trecem la considerentul numărul 1. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul și se adoptă. Acum, amendamentul numărul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul numărul 3. Votul s-a deschis. Se respinge. Uh, văd că nu mai țineți... Ah, ok, compromisul numărul 1. Acum amendament de compromis numărul 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. E puțin mai bine acum. S-a, a fost respins. Văd că sunteți mai mulți participanți. Acum amendamentul numărul 6. Votul, vot pe părți. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se respinge. Acum amendamentul de compromis numărul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul numărul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge amendamentul numărul 11. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul numărul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Numărul 13 s-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Numărul 14 acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, mulțumesc pentru biscuiți. <laughs> Bine, s-a adoptat și acum trecem la... Ultimul este caduc, deci vot final. Avem votul final și votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și 17 pentru, 10 împotrive. Deci se adoptă. Felicitări, Robert, pentru raportul tău. Și acum trecem la următorul punct, 20 de pe ordinea de zi. E vorba de a... proiect de întrebare orală, întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, și propun de rezoluție. Vom vota în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 este acoperit de votul în bloc. Amendamentul... S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2, vot pe părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. mă autofelicit. Și acum trecem la propunerea de moțiune de rezoluție. Mai întâi votăm în bloc toate grupurile. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 în trei părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21, în două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral 1. Obiecții? Nu sunt. Deci îl vom vota. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25, vot pe părți, trei părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. <clears throat> Se adoptă. Amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. 27. Deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral numărul 3. Aveți obiecții? Nu. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34, pe două părți, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. Deci 37. S-a închis votul. Se respinge. 38 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 38 s-a deschis votul. Nu, mă scuzați, 39 spune domnul președinte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 s-a deschis votul. S-a închis votul. 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adaptăm. 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55. 56. S-a deschis votul. Mă iertați, spune domnul președinte, 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 62 devine astfel caduc. Și ajungem acum la textul original Și ajungem deci la amendamentul numărul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 71 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 72 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 73 s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 75. S-a deschis votul. Nu, 74 a fost respins. Deci, acum votăm. 75. Se închis votul, se adoptă. 76 Îi caduc. 7787 cad și atunci 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82 este caduc. Amendamentul oral numărul 2. Există obiecții? Nu este cazul. Votăm atunci amendamentul oral numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci am făcut deja voturile în bloc și ajungem la amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. Robert. Același amendament oral și în cazul ăsta? Avem un amendament oral tocmai, depus tocmai pentru a um, păstra aceeași coerență cu restul textului. Foarte bine, spune domnul președinte. Votăm acum amendamentul de compromis sub forma sa astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iată că trecem acum la amendamentul 102. S-a deschis votul. O sută cinci. S-a deschis votul. O sută cinci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 99. S-a deschis votul. a închis votul. Se respinge. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 107 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerente, numărul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aveți dreptate. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 10. Deschis votul. Închis votul. Se respinge. 11. Deschis votul. Închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 9 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Și astfel ajungem la finalul punctului 20, trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Jetzt die bitte eine ganz kurze Unterbrechung zu machen, weil ich das verstehe. Să facem o pauză foarte scurtă. Mi s-a solicitat să facem o pauză scurtă, foarte, foarte scurtă, de 3-4 minute și după aceea continuăm.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 Așadar, dragi colegi, iată că sunt șanse să terminăm astăzi. Vă rog să luați loc. So, wir fahren jetzt fort Haideți să continuăm, vă rog, vă rog să ocupați loc și ajungem la raportul colegului Caspari și reluăm, începem cu întrebarea orală. Da, vă rog. Uh, nu am putea să votăm prin ridicarea de mână? Cum? Spune domnul Sturdy. Da, și acum președintele. Cred că suntem toți de acord. Și atunci, haideți să încercăm să votăm cu ridicarea de mână. Încercăm măcar. Deci, amendamentele 1 și 4. Cine este pentru? Împotrivă. Da, cred că se respinge. Dacă doriți să uh, verificăm electronic, să spuneți. Acum, numărul 2. Trecem numărul 2. Cine e pentru? Împotriva. Se respinge. Numărul 3. Pe două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Part, uh, amendamentul numărul 5. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul numărul 6. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul numărul 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Și acum votul final pentru întrebarea orală. Vot uh, electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și cu 22 pentru, unul împotrivă, o abținere se adoptă. Și atunci ajungem la ă, moțiunea, proiectul de moțiune pentru rezoluție și votăm în bloc amendamentele tuturor grupurilor. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Acum, numărul 23. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 24. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 26 și 27. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 28. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge amendamentul al numărul 3, dacă cineva are uh, de exprimat o opoziție. Dacă nu, Bun, ajun... deci ora, amendamentul al numărul 3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul numărul 29, cine e pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul meu 30. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se uh, adoptă. 31. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 34. E caduc numărul 35, pe două părți, prima parte, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 36, comandament oral, dacă cineva se opune. Dacă nu, votăm cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 38. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 40. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 40. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și 10 pentru 15 împotrivă, deci se respinge, după cum ați văzut. Amendamentul numărul 61. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 43 și 44. Identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, sunt respinse. Acum, amendamentul numărul 46. cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 47, pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Partea a doua, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 48, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 81, pe două părți. Cine pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 49, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 și 51, identice. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 52. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 54 pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 1, dacă cineva se opune. Văd că nu, atunci cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, următoarele cad. Ajungem la 59. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 2 dacă cineva se opune, nu, atunci votăm. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul cade. răzul la 62. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vă rog, ridicați bine mâna ca să vă povedea acum. Uh, 63. Cine e pentru? Împotriva? se abține, se adoptă. Acum votăm amendamentul de compromis numărul 1. Da, Robert, mi închipui că amendamentul oral este valabil și pentru acesta. Bine, deci cu amendamentul oral, cine e pentru? Împotrivă, abțineri? se respinge, se adoptă, mă scuzați, următoarele cad. Amendamentul uh, 69. Cine pentru, împotriva? Abțineri. Se respinge. 71. Cine pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Bine, 71. Verificăm 71. Vot electronic. Votul. Votul s-a deschis. Votez și eu. Votul s-a închis. Și 11 pentru 15 împotrive se respinge. A, amenuatul de compromis numărul 72. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum Amendamentul 77. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 78. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. 78. Doriți să verificăm? Bine, s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Avem 16 pentru, 10 împotrivă, da, într-adevăr, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Da, am văzut bine. Deci cine e pentru amendamentul de compromis numărul 3, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 82. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 85. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 87, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul numărul 88, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 89, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 92, cine pentru? Împotrivă? Aș, aș, zice, aș zice mai degrabă să verificăm. Deci 92, vă rog, verificăm electronic. Votul s-a închis. 12 pentru, 14 împotrivă. Da, deci se respinge. Acum ajungem la amendamentul numărul 93. Uh, Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? aceeași majoritate, deci se respinge. Amendamentul numărul 94, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 95, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 96, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 97, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. 97. S-a deschis votul. Votul s-a închis acum. 11 pentru, 15 împotrivă, deci se respinge. Acum trecem la 98. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendament 100. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 101. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 103. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 104. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 105. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul numărul 109 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 113, amendament oral. Dacă cineva are ceva împotrivă, văd că nu, deci cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la uh, considerente. Numărul 2, amendamentul numărul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum mergem la compromisul numărul 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum Numărul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se uh, adoptă. 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 19. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 21. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, se respinge. Acum, numărul 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și, și acum ajungem la votul final. Vot electronic, desigur, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 2 potrivă, 7 abțineri și se adoptă. Deci, fericită domnului Caspari și sper că este fericit. Damit wir schaffen das. Das hätte ich nie gedacht. Also wenn nu m-am așteptat că vom trece, vom reuși să scăpăm de aceste voturi atât de repede, atât de ușor, dar ne descurcăm foarte bine. Acum, la punctul 22 de pe ordinea de zi, avem adoptarea întrebării cu solicitare de răspuns oral. Oral, amendamentul oral, există obiecții? Nu. Atunci votăm două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă abține, se adoptă. A doua parte, pentru, potrivă, abțineri. Vom verifica. Deci, a doua parte a amendamentului oral 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru 15 împotriva se respinge. Amendamentul oral numărul 2. O, are cineva obiecții? Cine pentru? împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Și trecem acum la votul final. Pentru vot electronic, vă rog. S-a deschis votul, s-a închis votul. 25 pentru, 1 împotrivă. Și trecem mai departe. Întorc pagina. deci acum avem propunerea de moțiune de rezoluție și începem cu votul în bloc. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis, amendamentul de compromis numărul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri respinge, 20 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să ridicați bine una. Încă 20. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul al 1. Obiecții? Nu sunt. Vă rog un pic de liniște. cine e pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Dragii mei colegi, dragi mei domni Ari și Carnero, un pic de milă vă rog, 26 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom verifica. Vot electronic. Să deschid votul. Amendamentul 26. S-a închis votul. 15 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Potrivă abțineri se adoptă. 29 pentru. Potrivă abțineri se respinge. 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31, două părți, prima parte pentru, potriva obțineri se ado- respinge, a doua parte pentru, potriva obțineri se adoptă. Amendamentul la numărul 2, obiecții. Nu sunt. cine pentru? potriva obțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva, pentru, pentru, vă rog, împotriva abțineri se adoptă. Deci, unde suntem? Vă rog, vă repeta votul, spune domnul președinte, pentru că am mers prea repede. Deci 34. Cine-i pentru? Da, 33 am votat. Da, putem repeta și 33, pentru că m-am grăbit. Deci 33, vă rog, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Treizeci și cinci pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împreună, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se respinge 40 pentru, împotriva abțineri se respinge 41 pentru, împotriva Abțineri. Vom verifica. Pentru 41, vot electronic, se deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral. Există obiecții? E caduc. Bun. Cade. Trecem la amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, vom verifica. 53, deci, votul electronic este deschis. S-a închis votul. S-a respins. 54 în două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 57 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru, 14 împotrivă, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. 61 pentru, împotriva abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, cred. Vom verifica 62 Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 e caduc. Trecem la amendamentul de compromis numărul 5. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, cred. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6 cu amendament oral. pe care am avut întotdeauna această versiune. Nu există obiecții. Supun votului acest compromis. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. unu pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7, cine pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. Amendamentul 79, cine pentru, împotriva, abțineți, se respinge, 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Considerente, considerente, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Vă rog frumos să ridicați mâna. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Foarte bine. Amendamentul 7, două părți. Prima parte cine pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8, nu, ba da, 8 în două părți. Prima parte, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, două părți. Prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 în trei părți. cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împreună abțineri se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tu? Wer ist dagegen? Pentru, împotriva abțineri. Se adoptă, cred. Deci, astfel... Ajungem la votul final. Cu apel nominal. Deci, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul, deci. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 2 împotrivă. Și am terminat. Mulțumesc tuturor celor care au rezistat până la capăt. Președintele mulțumește și interpreților. Știu că rezultatul va